Iar acum să trecem la voturile din această dimineață. Avem, uh, în primul rând, raportul Seinfeld, eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun. E un vot unic și votăm cu apel nominal. Votul s-a deschis. Se avete votat tutti... La... A votat toată lumea? Nu, încă un moment. Votul s-a închis. Aprovato. Votazione... Se adoptă. Bun, acum uh, raportul Lange, specificațiile tehnice uniforme pentru vehiculele cu roți. Vot unic, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. La votazione è chiusa. Votul sanchis Approvato. Se adoptă. Trecem acum la recomandarea FISAS Aicela, acordul de liber schimb UE Columbia și UE Peru uh, și aderarea Croației. Vot unic. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. La votazione e... Votul s-a închis. și se adoptă. Acum, raportul Cavada, cooperarea consolidată în domeniul regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale. Vot unic. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. La votazione. Votul s-a închis și se adoptă. Acum, raportul Anderson, eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun. Vot unic, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul Ferber, piețele instrumentelor financiare. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Să ridicați mâna, vă rog. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Blocul 1 e caduc. Votăm acum propunerea comisiei cu ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Iar acum rezoluția de lege prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. se adoptă. Iar acum un nou raport Ferber, piețele instrumentelor financiare, abuzul de piață și decontarea titlurilor de valoare. Amendamentul numărul 2. Supun la vot amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Cu ridicarea de mână. Prin ridicarea de mână. Deci cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1 e caduc. Trecem la propunerea comisiei. Vot prin ridicarea de mână. Cine este pentru? Împotrivă, adoptă. Acum, rezoluția legislativă. Vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum, raportul STAS, numirea unui membru al Curții de Conturi, domnul Rimantas Shadzius. Votul este secret. Da, ă, votul a fost secret, dar acum votul, votul s-a deschis, votul este secret, deci vă rog să votați. La votazione e chiusa. Acum votul s-a închis. Se adoptă. Iar acum trecem la raportul Preda. Raportul pentru 2015 privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Aici avem, ă, după alineatul 8, avem un amendament oral al ah, domnului Gerens, uh, căruia îi dau cuvântul. Vă rog, domnule. Microfonul. Vă rog, cu microfonul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu propun următorul amendament oral. Parlamentul European propune ca un mecanism de arbitraj uh, în mâinile președintelui Comisiei să fie creat pentru a asigura coerența politicilor uh, și între diversele, diversele politici ale Uniunii și președintele Comisiei este cel care trebuie să-și asume pe deplin răspunderea politică în legătură cu marile linii de orientare și să uh, ia o hotărâre în virtutea angajamentelor uh, asumate de Comisie. Și vă voi spune de ce. Uh, dacă acceptăm acest amendament, nu facem decât să confirmăm poziția noastră votată cu mare majoritate în 2013 în cadrul raportului uh, subsenatului Uh, privitor la politica uh, pentru dezvoltare și dacă nu, nu avem un, o, un instrument indispensabil în materie de coerență a politicilor, mai ales în capacitatea de a, a uh, soluționa arbitraje. După cum spunea fostul nostru coleg Jean-Louis Boulange, în cazul unui refuz vom contribui ca politica de coerență să rămână un fel de cuțit fără lamă în care nu i mai lipsește decât mânerul. Președintele, întreb dacă cineva se opune acestui amendament oral. Dacă sunt 40, cel puțin 40 de europarlamentari, îi rog să se ridice în picioare. Sì. E allora l'emendamento... Bun, deci amendamentul oral nu poate fi luat în considerare, deci trecem la următorul vot, și anume Amendamentul 1, alineatul 10, votul ridicat de mână, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 11, pe două părți, prima parte, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, haideți să verificăm. Votul s-a deschis, vot electronic, deci. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum alineatul 15 a textului original. Cine este pentru? Prin ridicare de mână, vă rog. Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Acum alineatul 18 pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 21 pe patru părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua? Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a treia? Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a patra? Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, alineatul 24, textul original. Cine este pentru? Prin ridicare de mână, vă rog. Împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm cu vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum alineatul 27, pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum alineatul 30. Textul original. Trei părți. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a treia, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum alineatul 33 pe două părți, prima parte, tot ridicat de mână, vă rog, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm prin vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se respinge. Bun, acum alineatul 40 pe două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, acum alineatul 41, tot prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 42, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continentul E Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Da, când ridicați mâinile, e greu pentru mine să văd. Haideți să verificăm. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Bun, acum considerentul F. Vot prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Și aici verificăm. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum supun la vot rezoluția în ansamblu său, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votazione chiusa. Votul s-a închis și se adoptă. Bun, acum raportul Hoibuch. Noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție. Alineatul 2, pe două părți. Prima parte, vot cu apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă partea a doua, prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Alineatul 3, vot prin ridicare de mână, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 15, linia 2 al textului original, ridicare de mână, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 18, vot prin ridicare de mână, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum alineatul 22, pe două părți, prima parte, prin ridicare de mână. Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, alineatul 25, pe două părți, prima parte, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum partea a doua, prin ridicare de mână. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 28, prin ridicare de mână, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 34, linița 1, pe două părți, prima parte, prin ridicare de mână, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 34, linița 2, din textul original. Vot pe nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum alineatul 34, linița 6, pe două părți. Prima parte, prin ridicare de mână, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum alineatul 36, cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 59, pe două părți, prima parte, prin ridicare de mână, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm, votul s-a deschis. Acum votul s-a închis se adoptă. Acum alineatul 66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul electronic s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum alineatul 85, vot prin ridicare de mână. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 88, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, citația 26 în textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, numărul 37, cine este, din textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și acum considerentul C, uh, tot din textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, votul electronic s-a deschis. S-a închis. Adoptăm. Bun, și acum supun la vot rezoluția în ansamblu său, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. Acum raportul Solojan, evaluarea standardelor internaționale de contabilitate, IAS. Supun la vot întreaga rezoluție. Vă rog, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. La votazione e chiusa. Se închide votul. Se adoptă. Acum raportul Van Orden, operațiunile de menținere a păcii, colaborarea UE cu ONU și cu Uniunea Africană. Aliniatul 6 din textul original cu ridicarea de mâinilei pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Aliniatul 9, trei părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cu mâna ridicată pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea treia, cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Aliniatul 13, cu mâinile ridicate, prima... cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 6, 16, text original, cine pentru? Împotrivă, Abțineri? Se adoptă. 18. Cu apel nominal s-a deschis votul. Și acum s-a închis. Se adoptă. Aliniatul 22, cu ridicarea mâinii, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul N, în două părți, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm rezoluția. Acum, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. La Se adoptă. Raportul CEZAC, practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare. Avem un amendament din partea Comisiei Agri. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Tot de la Agri. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum rezoluția în totalitatea sa și vot cu apel nominal. Se deschide votul. La votație. Se închide și se adoptă. Raportul Antea McIntyre, soluții tehnologice pentru o agricultură durabilă în Uniunea Europeană, aliniatul 5, două părți. Prima parte, cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis, se adoptă. Alineatul 8 în două părți. Prima parte cu ridicarea mâinii cinei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua cinei pentru, împotrivă, abțineri. Facem o verificare electronică, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Aliniatul 20. Cu mâinile ridicate, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 24, trei părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, cu apel nominal, se deschide votul. Se închide. se respinge. Partea a treia, tot cu apel nominal, se deschide votul. Se închide și se adoptă. Aliniatul 25, vot cu apel nominal de asemenea, s-a deschis votul. S-a închis Se adoptă. Alineatul 27 în trei părți. Prima parte, cinei pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis. Se adoptă. Partea a treia, tot cu apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis. Respins. Aliniatul 28. Și aici, cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Aliniatul 30. Tot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Aliniatul 31 în două părți. Prima parte, cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Partea a doua este caducă. Trecem la aliniatul 32, două părți. Prima parte, cu ridicarea mâinii cinei pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, cinei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Aliniatul 41, cine pentru, împotrivă, abțineri, facem o verificare la 41, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Aliniatul 42 în trei părți. Prima parte cu ridicarea mâinii cine este pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Partea a doua, cu apel nominal, s-a deschis votul. Ce s-a întâmplat? S-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia, cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis Se respinge. 47 acum. 46, spune președintele, cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Alineatul 47, tot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Aliniatul 58 în două părți, cu ridicarea mâinii, cine este pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 70, două părți, prima parte cu ridicarea mâinii, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Alineatul 74, prima parte cu apel nominal, votul s-a deschis, s-a închis. Se adoptă. Partea a doua cu apel nominal, s-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. Considerentul B. Textul original în două părți, prima parte cu ridicarea mâinii, cine pentru, împotriva, abțineri, facem o verificare, vă rog, s-a deschis votul. Și s-a închis. Se respinge. Partea a doua cu apel nominal. Se deschide votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. Um, considerentul ce trei părți, prima parte cu ridicarea mâinii. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Partea a treia e tot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Considerentul uh, I, pe apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Considerentul Q, două părți, prima parte cu ridicarea mâinii, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerentul R. Două părți. Prima parte cu ridicarea mâinii. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum votăm rezoluția în totalitatea sa cu apel, cu uh, apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis și se adoptă. Trecem la raportul Huitema, promovarea inovării și a dezvoltării economice în cadrul viitoarei gestionării agricole, agendei agricole europene. Deci uh, e vorba mai întâi de aliniatul 10. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Aliniatul 11 cu ridicarea mâinii. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Aliniatul 31 cu ridicarea mâinii. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua de la 31. Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Se adoptă. Aliniatul 32 în 5 părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine-i pentru? Vă rog să ridicați mâinile, pentru că altfel nu o să putem număra. Nu o să putem să ne dăm seama. Deci partea a doua. cine pentru, vă rog? Împotrivă? Abțineri? Facem o verificare la 32.2, deci s-a deschis votul și s-a închis. Se adoptă. Partea a treia. Cu mâna ridicată, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Partea a patra, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș spune că se adoptă, dar haideți să verificăm la 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Partea 5 a cinei pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 33 în două părți, cine pentru, prima parte împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentul A al textului original, patru părți. Prima patru, parte cu ridicarea mâinii, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia, Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Facem o verificare. La 3 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Partea a patra. Cine-i pentru? Să ridică mâinile, vă rog. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Considerantul C, uh, prima parte, cine i pentru?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 S-a deschis uh, votul. S-a închis. Respins. Foarte strâns, dar se respinge. Rezoluția acum întreagă cu apel nominal s-a deschis votul. Approvato. Se adoptă. Se încheie aici sesiunea de votare și acum trecem la declarațiile, explicațiile de vot. În timp ce colegii părăsesc hemiciclul, o să așteptăm două minute, un minut. Un minut așteptăm și începem cu declarațiile de vot, după aceea explicațiile de vot. Passiamo ora alle dichiarazioni di... Trecem acum la explicațiile de vot și începem cu raportul Ferber, piețele instrumentelor financiare. Are cuvântul domnul Polciac. Un minut. Vă rog.